Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre réunion, la première. Domnilor și domnilor, începem reuniunea noastră, care este prima din acest an. Ca primul vicepreședinte a Comisiei Dezvoltare, prezidez reuniunea constitutivă de la jumătatea mandatului. vom desemna un președinte sau o președintă. Declar deschisă reuniunea. Obiectivul este de a constitui biroul comisiei a, a, prin alegerea președintelui și a patru vicepreședinți, vicepreședinți conform articolului 181 din regulament. 191. Înainte de vot trebuie să verific dacă există membrii supleanți prezenți în sală. Trebuie să constat prezența unor supleanți permanenți conform articolului 187 numărul supleanților nepermanenți trebuie să fie comunicat înainte de vot. Ceaba Ori îl înlocuiește pe domnul Filip Kaczmarek. Înainte de vot, două operațiuni. Trebuie să verificăm dacă se întrunește quorumul conform articolului 195, este necesar un quorum de 8 membri. Quorumul este îndeplinit, deci vă întreb dacă există candidaturi la președinție. Doamna Grez, mulțumesc, dacă îmi dați voie, aș dori să aș dori să îmi revină această onoare ca coordonatoare și ca coordonatoare a grupului nostru, o propun pe doamna Eva Jolie ca iar să-și continue mandatul de președinte a acestei comisii. există un candidat, din, candidatul provine dintr-un grup cu cel puțin 5% din membri. Acordul a fost dat în scris, presupun că da. Și trebuie să o întreb pe doamna Jolie dacă acceptă. Da, acceptă această misiune. Uh, doamna candidat și-a depus declarația de interes financiar. Da. Atunci vă propun să votăm prin aclamare. Voilà. Donc, euh, ce vote a été fait par acclamation. Votul a avut loc prin aclamare, pentru că nu am primit nicio altă candidatură și ne bucurăm foarte mult că doamna Jolie își va, condi- își va continua mandatul și în a doua jumătate. Deci, doamna Jolie a fost aleasă prin aclamare conform articolului 191, paragraful 2, alineatul 2. O felicit pe doamna Jolie și în numele comisiei vă exprim plăcerea noastră de a vă ura mult succes în activitatea dumneavoastră ca președinte. Vă invit să vă ocupați din nou locul aici la prezidiu. Félicitations. Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier Madame În primul rând îi mulțumesc uh, doamnei Stifler pentru că a acceptat să uh, prezideze reuniunea până acum. De asemenea, stimați colegi, uh, la mulți ani pentru anul 2012, celor pe care nu i-am întâlnit săptămâna trecută la Strasburg și vă mulțumesc călduros pentru că mi-ați cum mi-ați acordat încrederea dumneavoastră încă o dată. De când am început legislatura în 2009, am trecut prin consecințele crizei economice și financiare. Trebuie să apărăm soarta statelor în dezvoltare și politica noastră de dezvoltare în ciuda tentației statelor membre de a reduce fondurile alocate statelor în dezvoltare. Criza s-a amplificat și uh, lovește toate statele membre. Cetățenii europeni sunt afectați din ce în ce mai mult de criză. Avem datoria să limităm impactul crizei asupra vieții de zi cu zi Și nu trebuie să uităm că însă că și statele în dezvoltare suferă în urma crizei. Însă am încredere că ne vom putea achita cu succes de această sarcină, pentru că Parlamentul nostru trebuie să depășească rolul de uh, parlament simplu, pur și simplu consultativ. Noi suntem reprezentanții direcți ai 500 de, mii de, 500 de milioane de cetățeni europeni. Vă mulțumesc din, din nou pentru încredere și vă invit să continuăm votul pentru a alege biroul comisiei noastre. Trecem acum la alegerea celor patru vicepreședinți sau vicepreședinte conform regulamentului. Înainte de vot, rog să se anunțe candidatul la, candidații la postul de prim vicepreședinte. <laughs> Äh, Aș dori să propun ca prim membru doamna Steffler, ca al doilea membru um, doamna Deva și al treilea membru doamna Țanichi. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Mai sunt și alți candidați, domnule Martinez? Mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit pentru realegere în numele grupului socialist. Prezentăm candidatura doamnei Crețu pentru, nu știm dacă pentru prima, vicepre, prima vicepreședinte sau a doua, a, alt post de vicepreședinte. Ea acceptă să fie candidat, însă nu știu dacă este vorba de primul post de vicepreședinte sau al patrulea. Atunci, pentru a, al patrulea post de vicepreședinte, transmitem această candidatură. Mulțumesc, domnule Martinez. Deci este vorba de cea de-a patra vicepreședinte, însă acum suntem la prima, primul post de vicepreședinte. D'accord. Monsieur Newton Dunn, vous... Domnul Newton Dan, aveți cuvântul? Eu nu am înțeles foarte bine pentru care post de vicepreședinte votăm. Eu aș dori să îl susțin pe Nerj Deva, uh, care este uh, candidat pentru a doua vicepreședinție. Avem noroc că este aici pentru că ar fi putut deveni președintele Parlamentului cu o diferență de câteva sute de voturi. Bun, deci votăm primul primul post de vicepreședinte, nu mai există alte candidaturi pentru primul post de vicepreședinte. În ceea ce privește candidatura doamnei Stifler, această candidatură provine dintr-un grup politic care deține cel puțin 5% din membrii acestei comisii. Da. Doamna Stifler este de acord să fie să ocupe postul de prim vicepreședinte. Da, cu mare plăcere, mulțumesc. Ați depus declarația de interese financiare, după cum prevede anexa A a regulamentului? Da? Atunci, cum nu există alte candidaturi la acest prim post de vicepreședinte, propun așadar un vot prin aclamare. Je déclare Madame și o declar pe doamna Stifler aleasă prin aclamare conform articolului 191, paragraful 2, aliniatul 1. Vă mulțumesc și acum trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Cine își prezintă candidatura pentru postul de al, al doilea vicepreședinte? Vă rog. For uh, Dori să-mi exprim și eu susținerea pentru domnul Deva. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Există și alte candidaturi pentru postul de al doilea vicepreședinte? candidatura provine dintr-un grup politic care deține cel puțin 5% din membri, conform articolului 13, paragraful 1? Da? Domnul Deva consimte să devină vicepreședinte? Domnul Deva confirmă. Mulțumim. Ați depus declarația de interese financiare? după cum prevede anexa 1 a regulamentului. Da? Propun așadar, de vreme ce nu există alte candidaturi, să îl desemnăm pe domnul Deva, vicepreședinte, prin aclamare. Je déclare monsieur Deva élu par acclamation. Îl declarăm pe domnul Deva ales conform articolului 191 paragraful 2. Trecem acum la nominalizarea celui de-al treilea post de vicepreședinte. Care sunt candidații pentru acest post? Voilà. Ich schlage uh, Frau Zanicki vor. O propun pe doamna Zanicki. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Se mai prezintă alte candidaturi pentru postul de a treia vicepreședinte? Constatăm că nu, această propunere provine din partea unui grup politic. Doamna Zanichi ne-a comunicat prin înscris că consimte să fie candidată și și-a depus declarația de interese financiare. Vă propun așadar să o alegem pe doamna Zanichi prin aclamare. Donc je déclare madame Zan... O declar așadar pe doamna Zanichi aleasă prin aclamare. Înainte de vot, care sunt candidaturile pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte? Domnule Martinez? doamnă, doamnă președinte. Repet ceea ce am spus și eu propun pe doamna Corina Crețu pentru această poziție. Cred că deja a trimis documentul înscris prin care își exprimă această intenție. Mulțumesc. Constatăm că această candidatură provine din partea unui grup politic care deține cel puțin 5% din titularii în comisia noastră avem și consimțământul exprimat în scris. Declarația de interese financiare a fost depusă. Așadar, propun să votăm prin aclamare alegerea doamnei Crețu în acest post. Doamna Crețu este declarată aleasă prin aclamare. Aș dori să-i invit pe vicepreședinții recent realeși, pe care îi felicit, să vină să se așeze la prezidiu. Mm-hmm. <clears throat>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 Al treilea punct de pe ordinea de zi sunt uh, probleme diverse. Dacă aveți puncte legate de procedură, se pare că nu. Vă mulțumesc tuturor pentru participare la adunarea constitutivă a comisiei noastre și ne revedem mâine după masă la ședința noastră obișnuită și îl vom avea ca invitat pe Bill Gates. Vom începe la ora 14 și nu la 15 și vom, uh, va avea loc în hemiciclu. Declar uh, închisă această reuniune constitutivă.